Parlamentul constată faptul că acest uh, loc este liber. Trebuie de asemenea să vă spun că de la Comisia Envi ni s-a înaintat un corrigendum care trebuie adoptat. Acesta va fi adoptat dacă uh, după 24 de ore de la anunțarea acestea niciun grup politic nu va face o cerere cu 40 de membri pentru a-l pune la vot. Acum, articolul 78.